Mike, Mikrofon, Thank you very much. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, als nächster Punkt der Tagesordnung folgt. Și următorul punct de pe ordinea de zi este raportul domnului Sala Franca. strategia relațiilor cu America Latină. L-am văzut pe domnul Sala Franca, pe undeva pe aici. Nu-l văd însă în acest moment în sală. Ceea ce e cam neplăcut dar știu că a sosit. Poate încearcă cineva din grupul domniei sale să-l uh, găsească pe raportor? Kann nicht einmal Frau Ashton zuerst das Wort geben, denn sie hat. Nu pot să dau cuvântul alt cuiva. O să facem o pauză de două minute. Gut, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir können dann wieder fortfahren und Herr Putem să continuăm, stimați colegi. Cred că domnul Salafranca va reuși să-și rețină, să-și oprească un moment conversația la mobil și să treacă la prezentarea raportului. Repet, este vorba de strategia Uniunii Europene privind relațiile cu America Latină din partea Comisiei de Afaceri Externe. Aveți uh, patru minute, domnule Lafranca. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Uh, vine și doamna Aston și aș dori să aștept câteva momente ca să audă poziția Parlamentului. gut dann haben wir die ersten hauptpersonen dann jetzt auch zusammen im saal das ist sehr schön. Bun, deci acum avem exact pe suspecții principali persoanele de care avem nevoie. Domnul Sala Franca, care are cuvântul ca raportor. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă înalt reprezentant. Aș vă dori să vă spun că raportul aprobat de Comisia Juridică exprimă recunoașterea faptului că preedinia spaniolă a dat-o acestor relații și nu văd pe nimeni din partea preediniei și a dori de asemenea să salut comunicarea prezentată de comisie privind doi actori globali care sunt asociați. Cred că este greu să găsim două spații care să aibă valori și interese mai comune, cum ar fi America Latină și Europa. Să cunosc cifrele, e vorba de mai bine de o mie de milioane de cetățeni, o contribuție foarte mare la PIB-ul mondial, și împreună cu țările din Caraibe, e vorba de o treime din statele membre ale ONU. Se știe că sunt cifre care arată un anume dezechilibru, că Uniunea Europeană este principalul donator pentru dezvoltare, principalul investitor din zonă și al doilea asociat comercial, partener comercial al acestei zone. Însă ce este ce mai important? decât cifrele, noi înțelegem că pentru Uniunea Europeană America Latină nu este numai o piață, este mai mult decât o piață. De aceea împărtășim o serie de principii și de valori, ca cum ar fi democrația pluralistă, de respectul drepturilor omului, respectul drepturilor fundamentale, statul de drept, statul domnia legii, respingerea tuturor formelor de dictatură și autoritarism. Iar uh, acest uh, summit uh, vine într-un moment important al calendarului viitorului Uniunii Europene și Americii Latine, pentru că după ce depășim procesul de reformă privind intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, trebuie să ne gândim la propriile noastre probleme cu care ne confruntăm criza financiară și monetară. Este pentru prima dată când femeiul nu trebuie să alerge în ajutorul unor țări din America Latină, ci în ajutorul unui stat care este parte a zonei euro. Dacă ne gândim la creșterea Uniunii Europene anul trecut, trecut am avut o creștere negativă în medie de 5%, iar America Latina a avut minus 1 uh, până la 1,8%. Iar Uniunea Europeană are ca medie o rată de creștere de 0,01%, iar America de 0,5%. Deci următorul summit nu este numai un summit între nord și sud ca celelalte summituri, ci este un, un summit între egali și cred că Trebuie să ne uităm puțin înapoi și ne putem uh, considera satisfăcuți de ce s-a făcut în ultimii ani. Dar mai sunt foarte multe lucruri de făcut, așa încât, doamna Aston, dacă ne gândim din anul 2000 până în 2010, Uniunea Europeană a încheiat acorduri de asociere cu Mexico și Chile și cu toate acestea Statele Unite au făcut uh, acorduri cu toate statele din America Centrală, cu Columbia, cu Peru și cu alte țări din Mercosur. De aceea trebuie foarte repede să recuperăm timpul pierdut pierdut, să încercăm să ajungem la niște asocieri strategice cu Mexic și cu Chile, să aplicăm clauza evolutivă în aceste acorduri, să încheiem acorduri cu America Centrală, unde trebuie să introducem mai multă generozitate și în același timp, ca Parlament, noi vrem să salutăm inițiativele prezentate de dumneavoastră, adică constituirea Fundației Euro-Latino, America Latină și uh, măsurile de natură financiară, dar acest summit, doamna Aston, nu este un summit în plus la care o să discutăm, eu știu, o chestiune sau alta. Dacă o să pierdem cote de, din comerț cu aceste țări, dacă trecem de la 25% la 15% în favoarea unor țări cum ar fi China, o să ajungem la nivelurile anterioare. Deci în numele președinției spaniole vă rog ca dumneavoastră, ca vicepreședinte al Comisiei, să transmiteți un mesaj foarte clar și foarte bine definit. Apropo de angajamentul acestei noi Europe față de America Latină, vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Pardon? Vorbitorul nu are microfon. N-am înțeles, domnul Salafranca, n-am înțeles uh, spaniola, dar dacă la sfârșit aveți două minute, răspunsul este da, dacă a spus această întrebare. Două, patru minute la început și două minute la sfârșit. Și voi continua în germană. Mulțumesc, domnule Salafranca. Doamna Aston are cuvântul madam president uh, honourable members i am pleased to be back at the european parliament and i am looking forward. mă bucur că mă aflu din nou la Parlamentul European uh, și mă bucur că particip la această discuție privind America de Sud. Uh, mulțumesc domnului Salafranca pentru raportul său care subliniază importanța cooperării între instituțiile noastre și parteneriatul la nivel european. Salut uh, angajamentul uh, Parlamentului de a consolida relațiile cu America Latină, mai ales uh, la nivel interparlamentar, fiindcă aceste relații sunt foarte necesare pentru noi, pentru o prezență mai puternică în regiune, iar, iar summitul iar summitul care va urma este o ocazie de a adânci aceste relații. Așa cum s-a spus, parteneriatul a fost încununat cu succes. Astăzi, Uniunea Europeană este cel de-al doilea partener comercial al Americii Latine și principalul investitor în regiune. Și cooperarea noastră mm, depășește chestiunile economice, ajungând la chestiuni strategice, cum ar fi schimbările climatice, combaterea traficului de droguri, chestiuni de securitate și siguranță în regiune. Am stabilit mm, strategia pentru America Latină într-un document mm, numit America Latină și Uniunea Europeană, jucători globali, unde am subliniat nevoia de a consolida relațiile între cei doi actori prin programe de cooperare mult mai bine țintite și mai orientate către rezultate. Mă bucur că s-au luat uh, inițiative în acest sens de atunci. Am, am lucrat îndeaproape cu Mexicul și cu Brazilia privind parteneriatele strategice și cu Chile privind parteneriatul de inovare și și cercetare. Cu Columbia am, am încheiat unele acorduri și sperăm să încheiem negocierile pentru un acord de asociere cu America Centrală în viitorul apropiat și să reluăm uh, negocierile cu Mercosur. Ne-am intensificat dialogurile în uh, mai multe domenii, cum ar fi dezvoltarea durabilă, migrația și lupta împotriva traficului de droguri. Aceste dialoguri uh, ne consolidează relațiile și putem face foarte mult în ceea ce privește integrarea regională, ceea ce joacă un rol crucial pentru modul în care Uniunea Europeană și America Latină se pot concentra asupra priorităților. În ceea ce privește întâlnirea la nivel înalt, summitul, sunt de acord că aceasta este o ocazie foarte importantă. Vrem să avem un plan de acțiune privind cooperarea în sectoarele principale, schimbările climatice, știința și inovația și mai departe. S-au făcut deja acorduri bilaterale cu unele regiuni care trebuie să fie sporite și, așa cum a spus domnul Salafranca, trebuie să lansăm fondul de investiții și să, um, să înființăm fundația UE uh, America Latină. Trebuie să consolidăm aceste legături ale Uniunii Europene cu America Latină în această lume în schimbare pentru a, pentru a obține cât mai multe avantaje de pe urma acestei relații. Mă bucur foarte mult să mă aflu aici alături de dumneavoastră și sunt gata să vă răspund la orice întrebări. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna Ashton. Din partea Comisiei DV, doamna Cres are cuvântul. Cher coleg. Dragi colegi, înainte de summitului de la Madrid, într-un context de criză financiară, financiară, socială și de mediu, Uniunea Europeană are un rol important de jucat, un rol de cooperare pentru dezvoltare. Uh, fără, legând drepturile omului de ajutor de dezvoltare, trebuie să facem fața acestei mari provocări din America Latină, având în vedere că suntem cel mai mare donator în ultimii trei ani prin suma oferită. Ne angajăm, trebuie să ne angajăm uh, la susținerea obiectivelor mileniului, mai ales în domeniul uh, educației Mă bucur uh, că în raportul la FET uh, este recunoscută importanța acestei lupte și mai ales a luptei împotriva schimbărilor climatice. Regret totuși absența unor măsuri concrete și strategii veritabile de dezvoltare. După Copenhaga, Comisia DEVE a cerut Uniunii să dea atenție proiectelor inovatoare din America Latină, cum ar fi cele pre uh, prezentate la summitul de săptămâna aceasta sau unele proiecte din Ecuador respectul uh, mediului, respectul uh, populațiilor indigene și a culturilor acestora trebuie să fie miezul relațiilor noastre transatlantice. De asemenea, am uh, insistat pe respectul uh, convențiilor minime în domeniul ecologic, social cu Columbia. Regretăm absența oricărei referințe uh, la serviciul public de sănătate în raportul AFET. Personal, nu cred în multiplicarea unor uh, grupuri de studiu cu bugete ridicole care nu permit de fapt niciun dialog veritabil cu societatea civilă. Nu cred în oportunitatea de a crea noi linii bugetare care taie din liniile de dezvoltare pentru obiective ambigue. Cred că pentru noi obiectivul este respectul drepturilor omului și al mediului Uh, și uh, nu doar protejarea beneficiilor uh, comerciale. Acordurile de liber schimb cu Columbia și Peru sunt un contraexemplu neplăcut. Trebuie să favorizăm integrarea regională și să ne opunem oricărui acord care a, a, afectează această integrare. Este responsabilitatea noastră să apărăm drepturile omului și respectul mediului în toate relațiile noastre externe. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Și acum avem vorbitori în numele grupurilor politice. Începem cu domnul Zalba Bidegain. Reprezentante, queridos colegas, creo firme... Cred că trebuie să vedem America Latină trebuie să redeschidem uh, negocierile între Uniunea Europeană și Mercosur, pentru că afectează 750 de milioane de persoane și ar fi cel mai ambițios acord din lume. De asemenea, dorim să se închidă negocierile cu uh, America Centrală înainte de întâlnirea la nivel înalt de la Madrid din mai. Uh, Credem în uh, acordurile de asociere cu Mexico și Chile, care au fost un, un real succes. Trebuie să ne arătăm satisfacția pentru încheierea acordului de liber schimb cu Columbia, care va beneficia atât Uniunea Europeană cât și această țară din America Latină. Deci, treaba Parlamentului este să ratifice aceste acorduri și să se asigure că nicio țară din uh, comunitatea andină să nu rămână exclusă. Dorim de asemenea ca acordurile de liber schimb să fie și să uh, să devină un instrument util care să favorizeze dezvoltarea drepturilor și libertății cetățenilor. Și în ultimul rând am dori ca această cale spre viitor să fie adâncită în acordurile dintre Uniunea Europeană și diversele țări, și în același timp să favorizăm acordurile de integrare interregională în America Latină. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Mulțumesc, stimate coleg. Pentru socialiști și democrați, domnul Menendez del Valle. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă Ashton Înainte de orice aș dori să-l felicit pe colegul Salafranca pentru succesul acestui raport. Știți foarte bine că întâlnirea la nivel înalt din mai este un prilej să promovăm relațiile dintre ambele țări. Trebuie să felicităm președinția spaniolă pentru activitatea depusă în acest sens. Cu toate acestea, cred că este vorba ca această președinție să continue să impulsioneze relațiile respective pozitive. Și aveți foarte multe de făcut, doamnă Ashton, pentru că nu există altă regiune care să aibă mai multă afinitate istorică, culturală și instituțională cu Europa decât America Latină. Și dacă ținem cont de faptul că datorită voluntății, voinței latinoamericanilor și datorită uh, impulsionării instituționale Uniunii Europene s-a ajuns la un înalt nivel de consolidare chiar a acestor instituții. Raportul acesta la care grupul meu a contribuit satisfăcător, reprezintă un mesaj foarte bun pentru întâlnirea de la Madrid din mai și va contribui la rezultatele ei și ne aduce aminte că este important să facem pași înainte în relațiile strategice dintre America Latină și Uniunea Europeană. Susținem adoptarea mecanismului de investiții în America Latină și crearea uh, acestei fundații Eurolat uh, pe de altă parte, suntem conștienți de dificultățile care au apărut în ultimii ani dar vrem să dorim ca Madridul să reprezinte un impuls pentru negocierile cu Mercosur. În felul acesta sărbătorim evoluțiile pe care le presupune încheierea acordului uh, multipartit cu Peru și Columbia și suntem, considerăm că la un moment dat oarecare se va ajunge la o formulă, o formulă inteligentă care să permită introducerea, cuprinderea Ecuadorului în acest acord și să, pentru a putea lăsa și o ușă deschisă pentru Bolivia. În cele din urmă, cum să nu sărbătorim încheierea acordului cu America Centrală și cuprinderea statului Panama în acest acord și încheierea astfel a negocierilor. Iar în cele din urmă aș vrea să spun, doamnă președintă, că toate acestea trebuie avute în vedere uh, în cadrul a ceea ce grupul meu consideră filosofia sociopolitică de bază în acest domeniu adică susținerea proceselor de integrare în America Latină, respectarea drepturilor omului și susținerea dezvoltării, în același timp menținerea unor canale de dialog în ciuda dificultăților care pot să apară și adâncirea legăturilor cu asociații noștri strategici pentru a ajunge la progrese în aceste obiective. Mulțumesc foarte mult! Mm, pentru nimic. Domnul Panagiotu, pentru ALDE.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 sa privind dezvoltarea relațiilor între Uniunea Europeană și America Latină și pentru raportul său privind parteneriatul strategic între Uniunea Europeană și America Latină, care este privit în contextul strategiei Europa 2020. Bineînțeles, trebuie să ne aplecăm asupra unor chestiuni cum ar fi economia, mediul înconjurător, iar Europa a fost foarte zguduită de criza financiară, iar acest parteneriat ne oferă o nouă posibilitate de ieșire din criză mai rapid. Vă mulțumesc pentru atenție. Lunacek pentru fracțiunea de Grün, Grünen, Freie Europäische Allianz, pentru 2 minute 30 yo quisiera hablar en castellano por lo menos la primera parte. Eh, quisiera Mulțumesc foarte mult. que se ha dado en las negociaciones încă de la începutul prezentării acestui raport al domnului Salafranca, cred că a fost un proces foarte bun pentru a ajunge la realizarea unui mod de acceptare a diverselor poziții. Cu toate că trebuie să spun că dacă ar fi un raport uh, scris de grupul nostru, ar fi cu totul și cu totul diferit. Aș dori să mai spun încă ceva. În momentul în care domnul Salafranca spunea că ar dori uh, să vadă relațiile dintre UE și America Latină ca o relație între egali, ei bine, mie mi-ar plăcea această idee. Problema este cine sunt acești egali. Sunt guvernele care sunt diferite sau este vorba de popoare între oamenii care doresc să fie informați mai bine, care doresc să aibă drepturi mai multe, cum ar fi femeile, sau care doresc să lupte împotriva sărăciei. Asta trebuie să definim pentru că mie îmi lipsește ceva din acest raport, dar uh, sigur am ajuns la realizarea unor aspecte importante și sunt conștientă că și noi verzii am reușit să includem aici drepturile populației autohtone uh, drepturilor lor culturale și de asemenea aspectul foarte important al violenței contra femeilor a fost integrat în acest raport și de uh, decizia Curții Interamericane privind drepturile omului și dacă ne gândim și la schimbările de climă care îi afectează și pe ei și pe noi, nu? Și în America Latină și în Europa. Uh, și dacă ne gândim ce se întâmplă cu ghețarii din America Latină. Și există însă diferențe între ceea ce dorim verzii și ceea ce doresc celelalte grupuri din acest Parlament pentru că nu suntem în favoarea continuării cu acordurile de asociere, așa cum s-a spus cu comunitatea andină. Am vrea să avem un, uh, un acord cu cu blocul comunității andine, nu numai cu două țări, adică Peru și Columbia. Aș vrea să adresez o întrebare, doamne Ashton, și voi continua în engleză. Uh, o întrebare în calitatea de înalt reprezentant pentru relații externe pe care o aveți. O întrebare pe care n-am putut-o include în uh, raport. Mm, de fapt, o problemă, o intenție de a uh, nu susține megaproiectele uh, care amenință să dist distrugă o mare parte a teritoriului teritoriul populațiilor indigene din uh, America de Sud. Există, de exemplu, un proces prin care în Brazilia sute de organizații de ONG-uri protestează împotriva unor asemenea proiecte, baraje pe râuri care distrug habitatul acestor populații uh, indigene și vreau să știu ce o să faceți ce eforturi o să faceți ca să susțineți interesele acestor uh, populații indigene și de asemenea să luptați împotriva distrugerii naturii? Președintele, da, mulțumesc uh, pentru intervenție. O să dau cuvântul domnului uh, Tanoc, numele conservatorilor europeni. Vreau să-l felicit pe domnul Salafranca pentru un raport excelent privind relația strategică a Uniunii cu America Latină după extinderea din 2004, Uniunea s-a și-a reconcentrat politica externă în mod uh, normal către Est, către Rusia, către China, uh, însă Totuși, uh, comerțul cu America Latină continuă să crească și această regiune, care e în mare parte democratică și cu care avem foarte mult în comun, să nu uităm, rămâne foarte importantă. Brazilia devine un gigant politic și economic țara va avea alegeri prezidențiale. Președintele Da Silva uh, își va părăsi postul după două mandate. Uh, Brazilia, Mexicul sunt parteneri strategici, Columbia, de asemenea, este un exemplu promițător despre cum democrația poate înflori în America uh, Latină și ei uh, negociază un tratat uh, comercial cu Uniunea Europeană și au și ei alegeri și cu siguranță vor, le va fi dor de viziunea lui Alvaro Uribe Uh, în Venezuela, Hugo Chavez nu prea respectă expresii, libertatea de expresie și democrația. Bolivia și Ecuadorul dau și ele semne îngrijorătoare că urmează exemplele uh, negative ale lui Castro și ale lui Chavez. Și în fine, din păcate, președintele Cristina Kirchner al Argentinei a, a uh, dat dovadă de o slabă judecată folosind un limbaj belicos la adresa insulelor Falkland care doresc să rămână britanice. Președintele, mulțumesc în numele Europei Libertății și Democrației. Domnul Belder are un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, președinte. Raportul extrem de valoros al domnului Salafranca privind uh, relațiile cu America Latină, uh, mi se pare unul foarte important și aș vrea să comentez trei puncte. În el se cere mai multă cooperare cu țările din America Latină, în special cu Brazilia și cred că ar trebui ca și America Latină să-și aducă o contribuție mai mare la relația aceasta noastră, de exemplu în eforturile noastre de non-proliferare uh, nuclear uh, cu Iranul sau în lupta împotriva islamismului, care de <laughs> uneori se folosește de bază din Venezuela. Și apoi Există și lupta împotriva antisemitismului și aici uh, vine în minte numele din nou domnului Chavez, președintele Venezuela și el, din păcate, n-a fost singurul care uneori uh, s-a exprimat uh, uh, într-un mod nepotrivit pe această temă în America Latină. Apoi vreau să revin la creșterea constantă a influenței Chinei în America Latină și vreau să știu dacă veți discuta și despre asta cu partenerii noștri. Domnul Bruno Golniș, un minut. Mulțumesc, președinte. Raportorul domnului Salafranca conține multe lucruri interesante, este foarte cuprinzător. Europa nu poate să ignore relația cu un ansamblu politic și geografic care, așa cum uh, Uh, amintește considerentul G al raportului, are 600 uh, de milioane de persoane, 10% din PIB-ul mondial, din produsul intern mondial și față de care avem legături istorice extrem de importante, uh, mai ales națiunile, țările latine, Spania, Portugalia și Italia, națiunile latine din Europa, dar chiar și Franța, care încă mai este prezentă în Guiana franceză. Deplor așadar faptul că două chestiuni esențiale nu au fost abordate mai frontal. În primul rând, chestiunea mondialismului și a liberului schimb impus la scară mondială, a diviziunii internaționale a muncii prezentată greșit precum un panaceu care pune probleme economice extrem de grave nu doar în Europa, ci și în America Latină. În al doilea rând, o altă problemă și anume cea a independenței de Big, Brother-ul american. Al, sigur, nu suntem dușmanii Americii, dar trebuie să reamintim că doctrina Monroe, care în epocă avea drept uh, scop să împiedice orice colonizare a Americii Latine de către Europa, s-a transformat într-o doctrină de uh, control al Americii uh, asupra Americii Latine și asta s-a văzut și în brutalitatea intervenției din Panama cu ani în urmă. De asemenea, chestiuni extrem de importante sunt uh, uh, problema drogurilor, dar nu avem noi dreptul să le spunem uh, popoarelor latinoamericane cum să-și rezolve problemele lor de egalitate între femei și bărbați și altele. Deci trebuie să ne concentrăm pe chestiunile esențiale. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Doamnă, domnișoara Băsescu este primul vorbitor pentru grupuri ante todo quisiera felicitar al señor salafranca por su excelente trabajo a este informe. vreau să felicit pe domnul salafranca pentru acest uh, raport. mesaj clar de intensificare a relaiilor dintre uniunea europeană i america latină cu atât mai mult cu cât peste o lună va avea loc summitul ue america latină totodată această relaie ue america latină reprezintă una dintre priorităile preediniei spaniole. consider însă că există un mare potenial nevalorificat însă de creterea a schimburilor comerciale dintre cele două regiuni. aadar uniunea europeană trebuie să asigure mijloace prin care să promoveze produsele europene pe piaa din america latină. în acest sens câteva produse din românia au piaă de desfacere în america latină i aici dau un exemplu maina noastră naională dacia. românia are o lungă tradiie a bunei cooperări cu america latină i iar latinitatea este un element comun valoros. subliniez faptul că o nouă abordare tripartită aa cum menionează raportorul este binevenită din care să facă parte uniunea europeană america latină i america. totodată trebuie să avem în vedere proiecte de cooperare care să consolideze statutul juridic al femeii accesul egal la educaie i la fora de muncă. în concluzie raportul domnului salafranca precum i summitul de la madrid trebuie să pună bazele dezvoltării pe termen lung a parteneriatului strategic dintre ue i america latină. vă Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor doamnă doamna președinte. Mi se pare un raport foarte important. Vreau să vă spun, doamnelor și domnilor, că există milioane de motive ca să considerăm America Latină ca un continent foarte important pentru Europa. Sunt milioane de europeni care locuiesc în America Latină. Sunt milioane de latinoamericani care au venit în țara noastră, au venit în Europa și care au găsit în Franța, în Germania, în Suedia o țară care i-a primit, o țară care, unde au găsit azil, o țară care i-a ferit de suferințele din țara lor de origine. Deci America Latină este foarte importantă și mă bucur că în următoarele câteva luni poate ca parte a activității doamnei Ashton și a președinției spaniole va fi posibil uh, să realizăm patru acorduri cu Columbia, cu Peru, să se înceapă acordul cu Mercosur și acordul cu America Centrală. Este foarte important pentru Uniunea Europeană și pentru America Latină. Trebuie să ajutăm America Latină. Sunt staturi slabe cu servicii publice încă slabe pentru că sunt, au o, o presiune fiscală foarte scăzută, iar democrația este imperfectă. Sunt probleme legate de drepturile omului, sunt, există nevoia de a-i ajuta. Trebuie să ținem cont de această viziune și, doamnă Ashton, aș vrea să vă transmit două mesaje sau să vă fac două recomandări foarte importante pentru a activa în America Latină trebuie să contăm pe întreprinderile europene. Politica noastră externă trebuie făcută prin prezența economică a marilor noastre companii care trebuie să ajungă în America Latină și care pot să facă foarte mult pentru dezvoltarea acelor țări. Trebuie să dezvoltăm cultura, mentalitatea răspunderii sociale și uh, trebuie să ne angajăm față dezvoltarea acestor țări și trebuie să facem o alianță globală cu America Latină pentru a activa împreună în conducerea lumii, să ne unim cu ei ca să fim mai puternici. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! doamnă președinte. Doamnă Ashton, domnule Salafranca, ca membru al grupului Eurolat, uh, vreau să salut raportul dumneavoastră, fiindcă relațiile între UE și America Latină trebuie să fie consolidate în continuare. Din 1999 s-a înregistrat foarte mult progres și avem um, uh, o populație foarte numeroasă în America Latine, valori comune, același dorință de democrație și libertate, dar condițiile variază, diferă foarte mult uh, de la un continent la altul. Se dorește ca partenerii să fie pe picior de egalitate, dar uh, acest lucru nu este posibil din cauza uh, uh, analfabetismului, uh, încălcarea drepturilor omului, uh, standardelor uh, uh, scăzute, problema drogurilor din America Latină, astfel încât uh, ca partener comercial important uh, și și principal beneficiar al ajutorului pentru dezvoltare trebuie să ajutăm America Latină să se democratizeze și mai mult și sper că prin aceste parteneriate vom permite uh, cetățenilor din America Latină să trăiască la fel uh, ca noi în Europa, în uh, pace și liniște și că vom putea învăța unii de la alții. Mă bucur foarte mult uh, faptul că s-a renunțat la uh, ideea unei um, că s-a propus ideea unei cărți a libertăților care să înducă mai departe relațiile noastre. Mulțumesc, domnul Cozusnic. Uh, doamnă președinte, doamnă înalt reprezentant, uh, domnul Salafranca a spus la început că valorile europene sunt similare celor din America Latină, dar în martie am discutat situația din Cuba. Nu putem uh, închide ochii la ce se întâmplă cu regimul totalitar din această țară care încearcă să submineze relațiile noastre cu această regiune, dar regiunea nu trebuie să aibă de suferit de pe urma unui dictator, fiindcă partenerul nostru de discuții cubanez nu poate să fie regimul uh, lui Castro, ci um, opoziția care dorește o schimbare. Vreau să-mi exprim sprijinul celor care luptă împotriva dictatorului Castro și mai ales um, lui Jaime Ortega, uh, Mă bucur foarte mult că libertatea de expresie, libertatea de exprimare, statul de drept, democrația sunt valori sprijinite de opoziție care reprezintă fundamentele unui uh, stat de drept. Mulțumesc, domnul Bafton. Mulțumesc. La începutul acestei dezbateri, doamna Ashton, dumneavoastră ați spus că, ați, că sunteți deschisă să răspundeți la orice întrebare. Vă rog să-mi răspundeți la următoarea întrebare. Propunerile AFET includ uh, o cartă um, pentru um, Europa, pentru America Latină. În ceea ce privește uh, Argentina, care pune la îndoială suveranitatea britanică asupra insulelor Falkland. Ce părere aveți dumneavoastră? Uh, s-a cerut președintelui ONU, Ban Ki-moon, Uh, să se ia măsuri în acest sens, iar la un uh, summit recent uh, în America Latină s-au sprijinit aceste pretenții. Credeți, că, prin, credeți în principiul autodeterminării care este stipulat în Carta ONU? Veți sprijini interesele Marii Britanii în conformitate cu um, legislația internațională? Mulțumesc, doamna Wildman, un minut. Zwischen der Europäischen Union und Lateinamerika besteht seit 1990. Dragi colegi, relațiile dintre Uniunea Europeană și America Latină sunt uh, un partener strategic încă din 1999. Unul dintre uh, lucrurile cele mai importante în această relație sunt respectul drepturilor omului, unul dintre aceste drepturi fiind dreptul la educație. Acest uh, pilon al relației noastre este uh, violat, încălcat. Milioane de oameni sunt în continuare analfabeți în America Latină. De asemenea, America Latină este un partener comercial important, dar pe de altă parte femeile sunt discriminate, populațiile indigene sunt discriminate în America Latină și toate aceste lucruri vin în, disc, în contradicție cu uh, principiile drepturilor omului. Deci trebuie să facem multe ca să îmbunătățim această situație. Președintele, mulțumesc. Următorul vorbitor, doamna Geana, cu un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să-l felicit pe domnul Salafranca pentru raport. Este un raport foarte complet și sunt de acord cu cele spuse de înalta reprezentantă pentru politica externă, mai ales în ceea ce privește importanța acordată acestei relații cu o zonă atât de importantă pentru noi. În acești ultimi 20 de ani s-au petrecut foarte multe evenimente pe acest continent, iar în anii 80 multe dictaturi care existau atunci au dispărut. Uh, și însă este adevărat că apar, continuă să existe probleme legate de droguri și de terorism, iar acest lucru se datorează sărăciei și lipsei de securitate, așa încât o rugăm pe doamna baroană Ashton să acorde importanță unor chestiuni cum ar fi învățământul și educația și cultura. Țările din America Latină sunt țări care sunt legate strâns de Europa, iar temele legate de istorie, de educație, cultură uh, arată acest lucru și cred că în aceste domenii trebuie să facem eforturi susținute. Raportul domnului Salafranca menționează o serie de acțiuni cu un program de acțiune care propun crearea unei fundații, ceea ce are foarte multă importanță pentru Parlament și solicită de asemenea mai multe competențe pentru Parlamentul European în relațiile cu aceste țări. Și cred că trebuie să uh, reținem din în acest uh, lucru, exact acest lucru. Doamna Boscu, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. America Latină atrage din ce în ce mai mult atenție Uniunii Europene. Comisia a elaborat o comunicare privind uh, cele două regiuni ca fiind parteneri globali, iar acum uh, negociem uh, acorduri de asociere cu America Latină. Doresc aici să subliniez importanța unei relații strategice cu America Latină. Mă gândesc mai ales la negocierile în desfășurare privind acordurile de asociere cu America Centrală. A început deja, suntem deja în ultima etapă, definitivăm lucrurile pentru uh, a putea ajunge la un acord final. Încurajez acest proces, dar trebuie ca drepturile omului să fie respectate. În acest acord trebuie să ne asigurăm că situația drepturilor omului în America Latină uh, este la, se ridică la standardele uh, europene, iar Uniunea Europeană trebuie să-și asume această răspundere chiar după semnarea acordului, pentru că nu pot, acest acord nu poate să fie doar unul comercial, avem și un dialog politic în desfășurare și un cadru de cooperare. Acest, aceste acorduri sunt foarte importante pentru America Latină, care este o regiune, rămâne o regiune săracă, iar um, standardul standardul de viață al cetățenilor Americii Latine trebuie să, să fie îmbunătățit de pe urma acestor um, acorduri. Aceste acorduri nu sunt acorduri între parteneri pe picior de egalitate, trebuie să se țină cont de diferențele între uh, acești parteneri și între, uh, diferen, între asimetria dintre ei. Nu Uniunea Europeană uh, nu numai Uniunea Europeană trebuie să aibă de câștigat, ambele părți trebuie să um, obțină avantaje de pe urma acestei um, cooperări, încercând să uh, aducem mai aproape aceste regiuni, trebuie să nu lăsăm în urmă nicio țară. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Domnul Oliver, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea să salut acest raport și să îl felicit pe raportor pentru munca excelentă făcută. Aș vrea să vă atrag atenția asupra problemei comerțului între Uniunea Europeană și America Latină. Trebuie să ne asigurăm că aceste schimburi comerciale au uh, loc într-un mod corect și onest. Uh, fermierii și producătorii din Europa trebuie să respecte multe standarde și produsele lor sunt de un standard foarte înalt. Aceste standarde înalte, evident, au niște costuri de producție suplimentare și asta poate crea un dezavantaj competitiv în comparație cu uh, produsele importate care se fac la niște standarde mai reduse și la costuri mai reduse. Și asta nu este doar în beneficiul, nu doar în beneficiul uh, producătorilor europeni, ar trebui să studiem cu mare atenție această uh, problemă. Uniunea Europeană a făcut mare eforturi pentru a întări drepturile și a apăra drepturile consumatorilor și trebuie să ne asigurăm, avem o datorie să ne asigurăm că bunurile importate în Europa nu ignoră aceste drepturi și nici nu pun în pericol uh, sănătatea consumatorilor. Produsele care intră în Uniunea Europeană Președintele a întrerupt uh, vorbitorul, mă tem că ați depășit timpul. Mi s-a spus astfel, altfel răspunde domnul Lewin. Doriți, poate să încheiați propoziția? Cred că milioanele de oameni din America Latina reprezintă o cifră importantă și America Latina reprezintă 10% din PIB-ul uh, uh, mondial. Cred că avem un cadru excelent pentru a dezvolta acel uh, potențial. Mulțumesc că a fost o propoziție foarte lungă, spune doamna președinte. Vă mulțumesc. Următorul vorbitor. Domnul Migalski, un minut. Ja postaram się zmieścić rzeczywiście w minut. Mulțumesc. Am să încerc să vorbesc doar un minut, doamnelor și domnilor. Fukuyama poate că nu avea dreptate când spunea că li, democrația liberală este sfârșitul istoriei, dar avea dreptate când spunea că democrația liberală este cel mai bun lucru pentru toată lumea. Să dea Dumnezeu ca toată lumea să trăiască în asemenea conduție. Din păcate, în America Latină, democrația este înlocuită de populism și capitalismul este înlocuit de socialism, adică populismul economic. Așa încât Mă adresez doamnei Ashton, doamnă comisar, uh, aș dori ca experiența noastră și banii contribuabililor europeni să nu ajungă în țări care urmează o altă cale ci, și nu cea a dictaturii populiste. Mulțumesc! un minut și jumătate, doamna Înalt reprezentat, strategia pentru relațiile cu America Latină și-a demonstrat importanța din momentul lansării ei și până în prezent, acest parteneriat strategic aducând un plus de consistență relațiilor dintre regiunile noastre și făcând posibilă finanțarea de proiecte și programe de peste trei miliarde de euro în ultimii zece ani din fericire ă, ările spaiului latino american au suportat până la acest moment criza economică financiară cu mai mult succes decât unele ări dezvoltate. cu toate acestea nivelul sărăciei se menine la cote impresionante sau se adâncete în rândul populaiei defavorizate datorită cronicităii polarizării sociale i disfunciilor politice i instituionale din zonă. în bolivia de exemplu circa șaizeci din populaie se află sub pragul de sărăcie pentru brazilia se raportează un procent de douăzeci și șase pentru argentina un procent de treisprezece nouă al populaiei aflate sub pragul de sărăcie sărăcie. de aceea susin cu fermitate necesitatea ca asistena pentru dezvoltare să se concentreze pe crearea capacităilor instituionale în aceste ări în vederea nivelării disparităilor sociale. este important că raportul colegului nostru salafranca promovează intensificarea dialogului pentru a identifica modalităile de realizare a obiectivelor de dezvoltare ale mileniului dar cred că este esenial să ne asigurăm că această strategie are în vedere includerea societăii civile i a organizaiilor non guvernamentale în acest dialog i în aciunile de implementare a obiectivelor strategiei. mulumesc foarte mult! Mulțumesc. Doamna McClarkin, timp de un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca membră a Eurolat, Apreciez eforturile președinției și ale domnului Salafranca de a întări relațiile cu America Latină. Schimbările globale și schimbările climatice și încălzirea globală trebuie să rămână o prioritate în relațiile cu America Latină și cu țările din Caraibe și cred că țintele de la Copenhaga trebuie întărite. Mai mult, dialogul privind energia și alimentarea cu energie trebuie să fie încurajat pentru a reduce consumul de energie, dar trebuie să facem schimburi nu doar în domeniul comercial, ci, ci și în domeniul cultural și cred că trebuie să sporim inovația de ambele părți în relațiile noastre cu America Latină și trebuie de asemenea să îmbunătățim educația. De aceea trebuie să promovăm programul Erasmus pentru participanți din America Latină și trebuie să subliniem beneficiile pe care aceștia le pot oferi uh, din toate punctele de vedere. Mulțumesc! Mulțumesc! Astfel uh, încheiem dezbaterea. Pe mar, ă, încheiem dezbaterea și trecem la procedura Catch the Eye. Domnul Nicolașic, timp de un minut. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aș dori să salut și eu consolidarea relațiilor între Uniunea Europeană și America Latină care reprezintă, de fapt, și una dintre prioritățile președinției spaniole, având în vedere că este în beneficiul ambelor părți și ar putea chiar să aducă beneficii și noilor state membre, precum și statelor din America Latină. În America Latină există un potențial uman extraordinar, sunt peste 600 de milioane de locuitori și, de asemenea, niște resurse naturale extraordinare, reprezintă 10% din PIB-ul mondial. Uniunea Europeană este principalul furnizor Uh, și principalul uh, investitor, de asemenea, și cel mai important partener extern. De aceea, Uniunea Europeană trebuie să-și consolideze poziția în această regiune. Și trebuie să pornim această relație de cooperare de la valori comune, cum ar fi democrația, statul de drept, precum și protecția drepturilor omului. Toate aceste lucruri vor necesita o îmbunătățire foarte clară a acestor mecanisme și a acestor parteneriate regionale. Am, aș susține și am susținut de altfel această abordare la reuniunea Eura de la Sevilla. Mulțumesc foarte mult și următorul vorbitor este... Urma să fie doamna Grisbeck, dar doamna Grisbeck nu este în sală. ai vrut să participe la procedura spontană la cuvântului, așa încât trecem la domnul R Romeva. Mă iertați, cred că n-am pronunțat bine, aveți un minut. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să profit de această dezbatere pentru a sublima, sublinia un punct foarte îngrijorător în legătură cu Columbia. S-a descoperit că există o implicare directă a serviciilor de securitate din Columbia în operații care au legătură cu uh, mărturii false Am auzit acest lucru chiar de la sursă în legătură cu dosarul pe care autoritățile de securitate îl întocmesc. Acum se pare că guvernul colombian formează legături artificiale între anumite persoane și grupările de gherilă. Aceasta este o întrebare directă pentru Lady Ashton în legătură în uh, regulile de operare ale Europei există o disponibilitate pentru a pune presiune asupra Europei. Uh, în acest sens este uh, un lucru destul de grav și mi se pare foarte relevant în contextul acestui raport. Trebuie să știm dacă autoritățile columbiene au de gând să facă ceva în acest sens. Vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului Mölzer. Nachdem über 300 Jahre Kolonialherrschaft Lateinamerika după peste 300 de ani de colonialism și după războiul rece, America Latină s-a dezvoltat în cele din urmă și a devenit o regiune a lumii printre celelalte dar uh, faptul că domnul Medvedev s-a dus în America Latină dovedește că dumnealui vrea să ofere sprijin acestei regiuni. Și aceasta mai este o dovadă a faptului că în Uniunea Europeană avem dreptate să continuăm să ne întărim relațiile cu această regiune nu înseamnă doar să avem uh, relații cu Mercosur, ci și cu țările care nu sunt membre ale acestei regiuni economice. Uniunea Europeană este unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali, al doilea cel mai important partener comercial, dar și donator uh, financiar internațional important. De aceea, această poziție este una de care ar trebui să profităm în continuare. Dau acum cuvântul domnului Silvestris. Da tempo, Mulțumesc, domnule președinte. De mai multă vreme, Uniunea Europeană și America Latină au pus la punct un parteneriat strategic, acesta vizând un parteneriat complet. Vă reamintesc că din 29 au loc întâlniri la vârf bilaterale și nici anul acesta nu se va face excepție de la regulă. Este prevăzut o întâlnire cu America Latină în luna mai la Madrid și, în consecință, face mare plăcere să intervin și să sprijin raportul colegului meu, Sala Franca. Doresc să moraliez și eu complimentelor și felicitărilor adresate de către toată lumea. Majoritatea intervențiilor, toată lumea v-a felicitat și, pe bună dreptate, sunt eu de acord cu el. Această uh, idee este să consolidăm relația cu această regiune, atât la nivel politic, economic, istoric și cultural. Și, în acest sens, inițiativa unei fundații mi se pare una corespunzătoare și de actualitate, fiind și membru al Comisiei pentru Agricultură țin să pun accentul tocmai pe acest ultim aspect al economiei și dori să menționez anumite date care ne, arează, ne arată că este vorba de primă importanță pentru care aproape 690 de milioane de locuitori și produce materii prime și în mod deosebit materiile prime agricole în America Latină au uh, nu au fost foarte mult afectate de uh, condițiile meteorologice, astfel încât furnizarea de materii prime a fost constantă și acest lucru a fost apreciat de foarte mulți investitori. Vă reamintesc de altfel că Uniunea Europeană este principalul investitor în America Latină, ci este și principalul donator de ajutor și de uh, dezvoltare în perioada 2007-2013 cu 3 miliarde de dolari. Domnule președinte, aș dori să vă atrag atenția asupra schimbărilor climatice, care se regăsește ca temă de discuție și în Comisia de Resort, cu o serie de rapoarte importante. Trebuie ca parțial această rezoluție să fie adoptată și este nevoie de dialog și de discuții cu America Latină în lupta împotriva schimbărilor climatice pentru a se ajunge cât mai rapid la atingerea obiectivelor de la Copenhaga. Este o cooperare esențială pentru atingerea obiectivelor climatice pe care și-a fixat Europa. Vă mulțumesc! Thank you very much, Mr. Silvestris. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Silvestris. Are cuvântul acum domnul Casini. There is not. Se pare că nu este în sală. Domnul Skin. Aș dori doar să spun că laud munca făcută până acum, însă adevărul este că mai există câteva probleme care țin de Columbia și de drepturile omului. Și colegul meu, Richard Howitt, care nu a putut să ajungă aici din cauza erupției vulcanului, Uh, acesta știe că există probleme care țin de sindicaliștii din Columbia. Aș dori să întreb pe doamna, să îi cer doamnei comisar să reflecte asupra acest lucru în orice strategie uh, adoptăm în legătură cu acest stat. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Ashton. Vă mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată aș dori să încep și eu așa cum au făcut și distinși europarlamentar prin a-l felicita pe domnul Salafranca pentru excelentul raport redactat și așa cum a făcut-o și dumnealui, aș dori să felicit și președinția spaniolă pentru munca pe care au depus-o și nu doar pentru a pregăti summitul, ci pentru munca depusă pentru a sprijini inițiativele care au uh, existat. E vorba, într-adevăr, de un summit important care se apropie și care ne va permite să ne consolidăm relațiile despre care au vorbit și distinși și europarlamentar. De asemenea, va avea loc o reuniune a mișilor de externe în afara summitului, o reuniune extrem de importantă din punctul meu de vedere și sper că vom reuși să profităm de ocazie pentru a aprofunda și mai mult relațiile cu o serie de state care vor participa la acest summit. De asemenea, s-a vorbit despre importanța relațiilor comerciale și a companiilor europene în această zonă. Sunt de acord că suntem cel mai mare investitor în acea zonă și pot să mă declar încântată că am auzit pe colegi vorbind despre rolul inovării, care într-adevăr este unul cât se poate de important. Firește că, așa cum am și așteptat, s-a pus accentul pe drepturile omului, pe importanța faptului că acest lucru ține de o componentă importantă a relațiilor dinamice pe care le avem și care face parte din munca noastră. Distinși europarlamentari au vorbit despre dimensiunea feministă din raport și despre situația băștinașilor Comisia întotdeauna a sprijinit drepturile bășinașilor din acea regiune și va face acest lucru în continuare și vom monitoriza proiectele derulate. De asemenea, Proiectul Colombo, în mod deosebit, a fost subliniat. Îmi dau seama că e un proiect important și pentru acest Parlament, dar și pentru opinia publică internațională. De asemenea, în continuare monitorizăm situația îndeaproape și am luat la cunoștință de progresele semnificative care au fost făcute, iar în acordurile comerciale, dragi colegi, se va vedea importanța acestei clauze privind drepturile omului și angajamentele care sunt luate în cadrul acestui acord. Și sper că pe măsură ce le vom monitoriza, sperăm că ne vom îndrepta către eliminarea sau atenuarea temerilor în aceste relații cu Columbia. Sunt de acord de asemenea cu importanța lui pe care îl jucăm în aceste țări în ceea ce privește chestiunea de dimensiune internațională. Un exemplu concret a fost cel cu Brazilia și Iranul și am discutat cu o serie de omologi, cu ministrul externe brazilian despre acest subiect și menținem legătura în legătură cu importanța acestui aspect. De asemenea, statele membre au ratificat Convenția ONU nu în legătură cu insulele Malvine, care sunt un teritoriu asociat Uniunii Europene și se aplică statul de drept. De asemenea, schimbările climatice și ele reprezintă o dimensiune importantă. Avem un dialog foarte important în acest sens și mă bucur să constat că s-a vorbit despre Erasmus și de importanța programelor de învățământ în acest context. Încă o dată, în încheiere, felicitări domnului Salafranca. Thank you very much, Mrs. Ashton. Mulțumesc, doamna Ashton. Dau acum cuvântul domnului Salafranca. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor colegilor pentru intervenții. Uh, doamnă Ashton, vreau să vă spun că elementul fundamental care va marca aceste relații în următorii ani este voința politică Motivele politice stau la baza dialogului interministerial. Apoi, aceste motive politice au dat naștere instaurării unui dialog cu grupul de la Rio din 90 și tot motivația politică este cea care ne-a permis să rezolvăm diferitele probleme. Uh, vreau să vă spun că, într-adevăr, suntem o comunitate de valori și uh, la sesiunea plenară precedentă am adoptat o rezoluție privind Cuba, prin care am uh, cerut o eliberarea imediată a prizonierilor politici. Profit de această ocazie pentru a o ruga pe doamna Ashton să intervină pe lângă persoanele competente uh, în favoarea unei persoane deținute de naționalitate spaniolă, pentru ca acea persoană să poată fi eliberată din închisoare și să poată fi îngrijită în Spania. Trebuie să trecem de la vorbe la fapte și tocmai aceste fapte se vor transpune într-un acord de asociere. Vă amintiți de acordurile de asociere cu Columbia și Peru. Uh, apoi nu trebuie să uităm de situația drepturilor omului din Columbia și totuși situația a progresat. Poporul poporul columbian este un popor pașnic care aspiră să trăiască în pace și cred că cea mai mare parte a Parlamentului este pentru o astfel de abordare. Doamne Ashton, cred că trebuie să lăsăm uh, spațiu de negociere țărilor din America Latină. Aceste țări reprezintă 2% din relațiile comerciale și de aceea trebuie să relansăm dialogul prin, cu ajutorul Mercosur. Am să închei intervenția prin a spune că, după părerea mea, Uniunea Europeană se află în centrul relațiilor economice, însă Uniunea Europeană se va consolida datorită înaltului reprezentant și credem că voința politică se va manifesta la summitul de la Madrid și că relațiile cu America Latină vor rămâne pe agenda Uniunii Europene. Mulțumesc, domnule Salafranca. Închidem discuția. Votul va avea loc uh, în, uh, la sesiunea din mai. În ceea ce privește continuarea ordinii de